meine Damen und Herren, ich darf die Doamnelor și domnilor, deschid uh, reuniunea noastră. Poate voi reuși să îi fac să se liniștească și pe raportori. Uh, încercăm de 25 de ani, fără niciun fel de succes, să facem asta. Mă bucur că avem un grup de experți uh, foarte bun alături de noi uh, pentru această audiere astăzi, în această dimineață. Guvernul german a uh, decis să trimită 400 <coughs> de soldați cu două unități Patriot în cadrul acordurilor NATO pentru protecția Turciei față de Siria. Mi se pare de la sine înțeles ca în cadrul NATO să se facă acest lucru și, în al doilea rând, mi se pare că discuția în sine este interesantă pentru că ne întrebăm Oare știm într-adevăr care sunt obiectivele de politică externă ale Turciei? Și până acum nu am discutat uh, atât de intens uh, intențiile Turciei cum o vom face astăzi. Întâi unele aspecte formale. Turcia este membru NATO și este candidat uh, pentru statutul de membru în Uniunea Europeană. Acestea sunt uh, um, condițiile sau acesta este cadrul în care discutăm. Poziția mea personală este că Turcia, din motive strategice, este uh, pentru noi cât se poate de importantă. Din acest motiv, noi la Uniunea Europeană avem interesul ca uh, politica externă a Turciei să fie stabilă și previzibilă, pentru că în momentul în care ne uităm pe hartă devine foarte clar că Turcia, ca stat de drept și democrație, se simte legată de interese comune cu Uniunea Europeană și cu NATO. Și uh, duce o politică externă în acest sens. ruperea uh, relațiilor uh, diplomatice cu Israelul în ultimii doi ani, uh, neclaritățile cu Iranul și motivele nu foarte clare ce au stat în spatele acestei politici, <clears throat> politica pe care a dus-o Turcia, pe care o duce sau a dus-o uh, Turcia uh, față de Uh, popoarele vorbitoare de uh, turcă din uh, fosta Uniune Sovietică, bineînțeles situația um, Siriei. Deci um, ne întrebăm dacă Turcia are o politică um, individuală sau mai degrabă orientată spre NATO și Europa. Toate acestea sunt întrebări pe care uh, ni le punem. Părerile sunt diferite, dar uh, niciodată nu suntem siguri că părerea noastră este corectă. Uneori avem senzația că um, individualitatea este subliniată pentru a arăta Uniunii Europene că uh, ar putea, că s-ar putea și altfel pentru a arăta așadar Uniunii Europene că Turcia ar fi și dispusă să meargă pe o altă cale. Este o discuție care se dezvoltă. În ce măsură este Europa interesată să aibă, să, ca Turcia să fie un stat laic? sau uh, dacă pe de altă parte Turcia um, dorește să caute alți parteneri um, bazați pe uh, dimensiunea islamică. Uh, domn, este alături de noi domnul doctor Düzgit, Nigar Göksel, de asemenea Günther Zeufert din partea uh, Fundației um, uh, Știință și Politică și de asemenea uh, am, ambasadorul Ripper uh, a venit alături de noi și poate va începe cu poziția sa. Colegul Covacec va prelua președinția uh, în numele meu. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, stimate raportor, uh, stimați membri ai Parlamentului European, dragi prieteni, în primul rând dați-mi voie să vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să iau cuvântul în fața comisiei dumneavoastră și înainte de a mă ocupa de probleme de politică externă, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre situația actuală a relațiilor dintre UE uh, și Turcia, la care v-ați referit, domnule Brock. Raportul anual pe 2012, care a fost uh, elaborat pentru toate țările candidate privitoare la uh, statul de drept, s-a bucurat în Turcia de mult mai multă atenție decât rapoartele din anii precedenți mm. S-au făcut foarte multe referiri la el în presă, într-un interval foarte scurt de timp, în mod contrar ceea ce s-ar fi putut aștepta unii. Marea majoritate a reacțiilor uh, în presă, a editorialiștilor, oamenilor de știință și așa mai departe, cam 85% spun un studiu pe care l-am comandat noi, au lăudat obiectivitatea acestui raport și s-au referit la obstacolele politice care încă mai stau în calea unor progrese și mai mari. Oficial, reacția autorităților turce a fost critică și sunt eufemistic aici s-a spus că se pune prea mult accentul pe ceea ce rămâne de făcut și nu în destul pe realizări. Deci au fost și dezbateri în termeni destul de duri. Cred că pentru Parlamentul European e important să notăm și sunt de acord cu această afirmație că poate că prea adesea subestimăm importanța realizărilor și ne concentrăm poate prea mult pe defecte pe probleme, deși sigur că munca noastră e tocmai de a vedea ce mai rămâne de făcut și de a elabora un fel de foaie de parcurs pentru anii care vin. Au, au existat uh, transformări importante, evoluții importante în ultima vreme. Cred că importanța strategică a Turciei e recunoscută de noi toți uh, și Comisia a spus foarte clar că continuă procesul de aderare da? Sigur că rămân multe de făcut da, din partea ambelor părți. Reacția hotărâtă și dură a autorităților turce împotriva raportului de țară a, provine probabil din frustrarea pentru că, după cum știți, nu s-a mai deschis niciun capitol pentru negocieri din 2010. Și aici, uh, iată, o parte din răspundere o au statele membre, după cum a spus domnul comisar Fiule când a prezentat raportul de țară către Parlamentul European. În Turcia, situația aderării uh, se spune că provine din discriminare, uh, din faptul că procesul de negocieri nu este fair față de Turcia, de islamofobia din Europa, uh, gelozia, invidia europenilor pe progresele Turciei și sigur și pe problema Ciprului. Asta se spune în Turcia. Sigur că percepțiile politice sunt importante și trebuie ținut cont de ele. Uh, se, iată că, din păcate, din Turcia este din ce în ce mai puțin entuziasm față de UE și se face o confuzie între întrebarea credeți că va adera Turcia sau vă doriți să adere Turcia la Uniunea Europeană? Însă percepția politică în legătură cu bazele relațiilor dintre UE și Turcia este una totuși pozitivă în ce privește comerțul. Reprezentăm încă 40% din relațiile bilaterale comerciale ale Turciei, schimburi culturale, 50.000 de studenți și profesori uh, vin în, din Turcia în Europa și participă la programele europene, asistență uh, mai mult de 800 de milioane de euro în acest an. Bun, sigur că trebuie să se întâmple mai mult în ce privește reformele, promovarea drepturilor omului, să, să apară noua Constituție prin care să se rezolve multe probleme complexe, inclusiv problema curdă. Și, sigur, alinierea la practicile și așteptările Uniunii Europene. Noi trebuie să ne bazăm pe faimosul pachet al uh, reformei justiției, care încă este pe care de elaborare, și procesul de elaborare a noii Constituție, care continuă, deși întâmpină dificultăți. O știre bună este că președintele Gül este încă foarte uh, angajat pe calea aderării și a spus asta foarte clar chiar pe 1 octombrie. Și de asemenea, o foarte importantă schimbare de ton cu prim-ministru și trebuie să uh, subliniem asta. Sigur că suntem de acord cu comentariile făcute de el în Berlin în noiembrie și a spus că Turcia și Uniunea Europeană sunt indispensabile unul altuia. Asta din punct de vedere economic. Am încheiat citatul și ministrul uh, Ministrul nostru de afaceri externe lucrează zilnic cu ei pe procesul de aliniere la normele UE și sunt de acord cu comentariile ministrului Bai și atunci când spune că interesul comun și evoluțiile rapide pe plan global fac ca procesul de integrare UE-Turcia să fie esențial. Cred eu că toate acestea sunt semnale că trebuie să avem un nou pact politic, să uh, reluăm negocierile și să redresăm, practic, uh, credibilitatea procesului de aderare, să reinstaurăm încrederea, de fapt. Bun, acum, dincolo de aceste rezultate, cu viitoarea președinție irlandeză vom încerca să identificăm un soi de foaie de parcurs pentru prima parte a anului viitor, să continuăm munca la capitolele de negoci- care vor fi negociate, o cooperare consolidată în sectorul energetic, angajament în politica externă și așa mai departe. Acum, în ce privește politica externă? După cum se, ca serviciu de acțiune european, noi am investit masiv în impulsionarea dialogului cu Turcia. E clar o prioritate pentru un altul reprezentant și vicepreședinte al Comisiei, doamna Cate Ashton. Este partea mandatului domniei sale, de altfel. În foarte multe țări care sunt pe calea modernizării și a tranziției, uh, e bine ca UE și Turcia să coopereze, începând cu Africa de Nord, Orientul Mijlociu și până în Balcanii de Vest dar de asemenea sunt și Asia Centrală, Afganistanul și la nivel cel mai strategic, mă rog, lumea islamică. Și în 2012 Uniunea Europeană și Turcia au avut un nivel de angajament similar și în unele cazuri superior cu cel al uh, marilor state membre, celor mai mari state membre. Două întâlniri ale pe an, dialog pe contraterorism, uh, consultări pe planificare politică, angajamente a directorilor uh, politici, dialog informal cu Africa, pentru Africa, Orientul Mijlociu, Balcanii de Vest, țările din Golf, ca să nu menționăm uh, conferința uh, pe teme de afaceri pe care delegația mea a organizat-o în parteneriat cu Camera de Comerț din Istanbul în octombrie ca să promovăm investiții comune în Egipt, Tunisia și Palestina. Turcia de asemenea susține și este foarte activă în politica noastră uh, comună de uh, apărare și securitate. Noi am propus uh, Turciei să ni se alăture în operații din Cornul Africii și Sudanul de Sud și așteptăm încă un răspuns din partea Turciei. După cum știți, există o mică problemă. Bun, eu nu sunt un specialist, dar este o problemă legătură cu participarea Turciei în operațiuni civile, unde, acolo unde ei do- sunt dornici să ni se alăture da, se pare că mai degrabă statele membre au niște probleme, nu Turcia. Uh, cu toate aceste ocazii noi putem identifica cum și unde putem conlucra, în ce măsură avem interese comune, cum uh, putem să ne consolidăm mesajele comune, oricum încercăm să ne bazăm pe caracteristicile noastre uh, care ne deosebesc, dar și pe cele care ne mm, alătură unul de altul. Noi trebuie să continuăm să acționăm la fața locului. Uh, există tot felul de provocări. Atitudinea Turciei în legătură cu cooperarea cu uh, Cipru e una. Uh, un aspect care e problematic și pentru cooperarea din cadrul NATO. Sigur că există o altă provocare în legătură cu politica comună de securitate și apărare, dar Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim la convergență, la aliniere, toate acestea uh, uh, legându-se de probleme pe care le-a relevat Turcia în legătură cu blocarea procesului de aderare. Dar, totuși, doar recent, Turcia și-a redescoperit rolul în politica externă. Trebuie spus asta după ani și ani de convorbiri, are o nouă, uh, are o nouă abordare față de relațiile cu vecinii săi. Într-un fel, Turcia încă se redescoperă pe sine în cadrul uh, și rolul său în cadrul alianței uh, NATO. Ca rezultat, Turcia nu are întotdeauna instrumentele care să corespundă ambiției sale sau să uh, colaboreze structural la fața locului cu Uniunea Europeană. Uh, asistența de dezvoltare și ajutorul umanitar, elemente esențiale acțiunii noastre externe, în mod tradițional au fost elemente minore în politica externă a Turciei. Dar acum, uh, iată, acestea capătă tot mai multă importanță, vorbim acum de miliarde, însă, oricum, Uh, comerțul și investițiile rămân uh, vectori uh, important. de exemplu, pentru prezența în Africa a Turciei din ce în ce mai mare. Apoi Turcia are o întreagă rețea de ONG-uri, construiește școli în multe părți ale Asiei și Africii cu ajutorul acestei rețele și, în multe cazuri, Turcia se pare că preferă să se disocieze de UE, considerând că nu e bine să colaboreze, colaboreze cu, o fostă, cu foste puteri coloniale și să caută să impună un uh, model turcesc, democrație cu islam. Și crede că acesta ar putea fi mult mai atrăgător pentru țările din Africa, de exemplu în Somalia. Totuși, deși uh, ministrul de externe Davutoglu este foarte activ și proclamă scopuri foarte ambițioase, mai ales în Balcanii de Vest, ca o cadru de Sud, Africa, Orientul Mijlociu, dar s-ar putea totuși afirma că uh, mașinăria politicii externe turcești nu produce încă o imagine uh, foarte clară a intențiilor și a motivelor care îi animă. Totuși, vedem că există un apetit enorm din partea turcilor să conlucreze cu UE în legătură cu criza din Siria, unde uh, Turcia se află în prima linie și unde, desigur, provocarea imediată pentru Turcia este să preîntâmpine o ulterioară deteriorare a condițiilor de securitate în Siria, să stopeze influxul masiv de refugiați. E vorba acum de aproximativ 130.000 de mii de oameni în tabere de refugiați Uh, apoi mai mult probabil de 20 de mii de oameni care așteaptă la frontiere și apoi Turcia trebuie să promoveze o tranziție rapidă în Siria și să nu uităm când vorbim despre poziția Turciei față de Siria că unul, unul din vectorii cheie a politicii turcești de acolo e sigur problema curdă a promova o coaliție de uh, cât mai largă de forțe în Siria, e foarte importantă ca Turcia să evite un efect de contagiune a crizei din Siria, cu constituirea unui soi de uh, regiune semi-independentă, kurdă, în nordul Siriei, așa cum s-a întâmplat în Irak. Vedem de asemenea Eh, ce se întâmplă cu Africa de Nord, eh, Turcia asistă democrațiile emergente de acolo, conlucrează, cu, conlucrează în strategia globală antiteroristă din 2011, Uniunea Europeană și Rus eh, și mă, mă scuzați, Turcia prezidează un grup de lucru antiterorist, colaborează cu noi și în acțiunile din Cornul Africii, apoi Turcia este în prim planul luptei pentru recunoașterea Palestinei la ONU, și sigur că există și probleme mari cu statul Israel. Oricum, se înregistrează și o degradare a relațiilor dintre Turcia, Israel, Siria, Irak, Iran și asta nu ajută deloc Turcia în încercarea ei de a reapărea ca o mare putere în Orientul Mijlociu. Criza UE-Iran SUA și SUA, Iran, desigur, este o nouă oportunitate de dialog al nostru cu Turcia. Și Turcia uh, și-a exprimat uh, dorința de a uh, colabora și de a se alătura oficial uh, la convorbiri, uh, convorbirile uh, între marile puteri pe problema Iranului. Turcia are rezultate tangibile, mai ales în format trilateral cu Pakistan și Afganistan. Turcia este gazda unui summit uh, trilateral și a și făcut-o deja în uh, noiembrie la Istanbul. Apoi este gazda grupului de contact pentru Afganistan. Turcia încearcă să joace de asemenea un rol uh, din ce în ce mai mare în formul multilaterale, OCDE, Consiliul Europei Prim-ministru Erdogan a participat în Pakistan la summitul D8, G20 va fi prezidat de Turcia în 2015. Turcia va încerca să fie realeasă în Consiliul de Securitate al ONU. De asemenea, e important să uh, știm că Turcia reține poziția de secretar general OSCE un partener cheie pentru Uniunea Europeană. Sigur că ambiția, ambiția există, ca majoritatea puterilor emergente, să nu uităm că Turcia e cea de 16 cea mai mare economie mondială astăzi. Turcia încearcă să câștige din ce în ce mai multă influență și să asume din ce în ce mai multă responsabilitate în procesele de luare de decizii politice, dar impactul angajamentului turcesc încă nu este foarte important Turcia nu dispune de uh, experiență suficientă pe um, scena mondială. In closing, I would like to stress the important. Aș dori în încheiere să subliniez importanța uh, provocărilor comune pentru Uniunea Europeană și Turcia și uh, dorința noastră de a găsi soluții comune la provocările pe care le menționez și eu cred că asta putem realiza printr-un dialog formal uh, în care să fie din ce în ce mai intens la nivelul președintelui uh, Consiliului European, apoi capitolul 31 al arhivului comunitar, redeschiderea aceasta, acestuia încă din ianuarie anului viitor. Mulțumesc, mă scuzați că a durat cam mult prezentarea mea. Mulțumim, domnule ambasador, pentru această introducere. Propun ca uh, cei trei experți să intervină întâi. Dați-mi voie să urez bun venit doamnei doctor Duzghit, care îi dau și cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule, mulțumesc domnule ambasador pentru această introducere. Intervenția mea se va axa mai degrabă asupra provocărilor cu care ne confruntăm și care sunt aspectele problematice ale politicii externe uh, ale Turciei. Dacă dorim să înțelegem politica externă a Turciei, trebuie să analizăm evoluția politică din interiorul Turciei, pentru că există o legătură între uh, politica externă și uh, politica internă în Turcia. Când uh, avem această perspectivă, putem să, explică, putem să explicăm multe as, uh, alegeri uh, în domeniul politicii externe. Uh, Mm, ale uh, Turciei și ale partidului de la guvernare, AKP. Cred că este așadar foarte important să uh, nu uităm uh, aceste, aceste aspecte. De asemenea, trebuie să nu uităm că Erdogan este preocupat de a Uh, obține voturile din interiorul Turciei, în, în interiorul Turciei și votul uh, naționaliștilor. De aceea face referiri la uh, strămoși, la patrimoniul otoman și așa mai departe. Și asta explică uh, și uh, schimbarea politicii acestui guvern în ceea ce privește problema curdă. Cred că tocmai încearcă să atragă electoratul um, mai ales în uh, perspectiva unui referendum prezidențial um, sau un referendum pentru a face din Turcia un stat prezidențial uh, pe care Erdogan ar dori să îl uh, câștige. Două motive pentru a discuta politica externă a Turciei. În primul rând, Uniunea Europeană, care este un aspect de politică externă, dar și de politică internă, și apoi Orientul Mijlociu. Când, când începem cu Uniunea Europeană, cred că suntem cu toții de acord că relațiile sunt blocate. Pe de o parte, ceea ce vedem este că există oarecare progrese, chiar dacă uh, anumite capitole de negociere nu pot fi închise, există o oarecare aliniere și armonizare tehnică, se, fac, se face muncă administrativă, birocratică, deci la nivel tehnic se fac foarte multe progrese despre care nimeni nu vorbește pentru că aspectele politice sunt uh, blocate. este îngrijorător din cauza implicațiilor, dar este și, um, există și o parte optimistă gândindu-ne că uh, de multe ori aceste aspecte tehnice pot să ducă la o deblocare a discuțiilor politice. Există anumite ramificații ale relațiilor uh, Turciei cu Uniunea Europeană, uh, ramificații înspre politica internă a nu a fost singurul factor, însă a contribuit la stagnarea uh, reformei democratice în Turcia și cred că acest lucru trebuie menționat. Există mai multe motive pentru asta. În primul rând, credibilitatea uh, din ce în ce mai scăzută a Uniunii Europene, ceea ce a dus la o scădere a sprijinului public pentru aderarea la Uniunea Europeană. Bineînțeles, există și un aspect uh, național al acestei dezbateri. Este vorba de uh, elita uh, internă din uh, Turcia, uh, care de multe ori a instrumentalizat aderarea la Uniunea prin, prin uh, eforturile de aderare la Uniunea Europeană și a legitimat propria um, putere. Iar această nevoie pentru de a adera la Uniunea Europeană pare să fi dispărut. Parlamentul pare să fie un actor mai uh, legitim. Așadar, această situație, împreună cu mesajele contradictorii transmise de Uniunea Europeană, uh, s-au um, combinat și au creat un cerc vicios al, al reformei politice în Turcia. Acest lucru a avut implicații și, pentru, și asupra politicii externe, dar voi reveni la asta. Asta este situația în ceea ce privește relațiile cu Uniunea Europeană. Pe de altă parte, când uh, ne uităm înspre Orientul Mijlociu, situația este diferită. Cum spunea și domnul uh, ambasador, am văzut că Turcia este foarte proactivă în uh, vecinătate, uh, a avut o politică de vecinătate mm, destul de bună, bineînțeles până în 2011. 2011 a fost un an crucial pentru că a fost și asta din două motive. În primul rând este anul în care a, a început primăvara arabă, însă în același timp, și acest lucru nu este menționat uh, destul de des, este faptul că este anul în care Statele Unite uh, s-au retras din regiune. Și acest lucru a fost uh, foarte semnificativ. Aceste două evoluții au fost uh, au schimbat regulile jocul, jocului. Până atunci, politica externă a Turciei era de succes. Bineînțeles că existau probleme, însă existau și uh, anumite, rela- uh, anumite progrese concrete, uh, apropierea de Siria, uh, liberalizarea cu față de mai multe state, Libia, Um, Liban, uh, mă scuzați, um, Siria. A existat uh, mult uh, comerț transfrontalier, deci din punct de vedere economic și politic um, a fost o eră de succes. Turcia urma această poziție, această direcție a relațiilor cu Uniunii Europene, care pot uh, fi compatibile cu eforturile regionale de vecinătate ale Turciei. Înainte de 2011, această politică nu se baza pe un principiu al condiționalității. Uh, și asta este surprinzător pentru că uh, este diferită față de politica Uniunii Europene. Mă refer la faptul că uh, și asta era o sursă de mândrie pentru Turcia, într-o democrație uh, promovarea democrației nu era atât de importantă. Uh, în momentul în care s-a promovat asta, relațiile cu Statele Unite și Israelul au devenit mai bune. Bineînțeles, a existat și acest mesaj că dacă Uniunea Europeană nu ne vrea, putem întotdeauna să facem altceva, avem alte opțiuni. Și cred că asta a dus la o mai mare uh, popularitate a lui Erdogan. Uh, au existat uh, analize care spuneau că așa numitul soft power al Turciei a crescut. După primăvara arabă, situația s-a schimbat. În primul rând, uh, această politică nu mai era durabilă. Politica lipsei de condiționalitate referitoare la democrație și așa mai departe. Așadar, politica externă a trebuit să fie reformulată. Și s-au adaptat la această situație um, raliindu-se forțelor opoziției, însă și asta a dus la probleme, de exemplu în Siria Mm, eu nu văd că face, mie nu mi se pare că Siria face parte uh, din primăvara, arab, uh, primăvara arabă, ci mai degrabă uh, situația din Siria seamănă cu cea din Liban din anii 70, este un război civil practic. E bine, aici guvernul nostru a supraestimat puterea frăției musulmane, dar și uh, uh, puterea uh, guvernului sirian. Conflictul sirian a arătat unele lucruri pentru că partidul AKP a fost criticat că nu înțelege în mod adecvat regiunea. Dar într-adevăr, uh, partidul nu a înțeles uh, întreaga regiune și și-a supraestimat uh, cunoștințele, dar și rolul Turciei în această regiune. Ce s-a întâmplat după primăvara arabă a fost că discuțiile despre modelul Turciei s-au rezumat la discuții despre modelul AKP. Dacă noi islamiști din noi, noi islamici din regiune ar putea să uh, se uh, să se adapteze la uh, democrație. Acest lucru a demonstrat limitele referitoare la uh, propria democrație a Turciei. Atâta timp Turcia este o democrație care evoluează. Iar, din nou, această situație a arătat uh, dilema între valori și interese în uh, politica externă a Turciei. Am văzut aceasta în mai multe situații, printre care și Siria. Uh, un număr mare de refugiați, uh, relațiile economice devenite din ce în ce mai dificile. Sunt mai mult de 100 de mii de refugiați, conform uh, statisticilor um, guvernamentale. Uh, de asemenea, s-au creat probleme interne, PKK a devenit mai puternic. Deci, și toate acestea sunt evoluții care pot um, Uh, să te lovească în călcâiul lui Ahile. S-au discutat o serie întreagă de idei ambițioase referitoare la modul în care Uniunea Europeană poate coopera cu Turcia. Domnul ambasador a menționat câteva aspecte <coughs> și se discută um, obiective uh, ambițioase, uh, delegații comune, ajutor comun, însă până la urmă nu s-a concretizat nimic. Turcia pare să coopereze bine cu state individuale. Mie mi se pare că Uniunea Europeană și-a pierdut importanța în ochii guvernului. Și mie asta mi se pare o mare problemă, atât pentru orientarea politicii externe a Turciei, dar mai ales pentru destinul uh, democrației sau politicii în domeniul democrației în Turcia. De asemenea, activismul în Orientul Mijlociu nu cred că poate să fie o alternativă la relații puternice cu, Uniunile, cu Uniunea Europeană. Mulțumim, doamnă doctor Duschid. Următorul nostru expert astăzi este doamna Göxel, analist um, care va vorbi despre modelul uh, turc um, și relevanța sa în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc foarte mult! Avantajul meu este că sunt de acord întru totul cu ce s-a spus înainte, deci o să mă bazez uh, pe aceste argumente și nu o să le repet. Uh, Uh, cele două aspecte la care aș dori să mă refer eu astăzi este dacă uh, Turcia reprezintă un model uh, important pentru țările în tranziție din Orientul Mijlociu și, în al doilea rând, dacă Turcia și Uniunea Europeană pot să își, pot să își aducă o contribuție reciproc la eforturile lor înspre crearea, deci aducerea statului de drept și a democrației în această regiune. Ca și <clears throat> doamna doctor Dusghit, o să încerc să abordez uh, aceste uh, aspecte din uh, perspectiva politicii interne și apoi poziția Turciei în regiune, două perspective care se completează. Aș dori să spun că, într-adevăr, în ultimii zece ani și mai ales Uh, mai recent, ce a marcat uh, viața economică din Turcia a fost uh, o, au fost evoluții pe plan social, economic, politic, după modelul civilizației occidentale. De asemenea, este adevărat și că poziția Turciei în această regiune, în vecinătate, a crescut foarte mult, mai ales în contextul primăverii arabe. Deci, uh, învățămintele uh, trase de pe urma transformărilor Turciei pot fi foarte importante pentru țările din Orientul Mijlociu. Totuși, Ceea ce voi încerca să fac eu este să subliniez două aspecte care emit rezerve pentru câtva modelului uh, pe care îl discutăm astăzi. În primul rând, dacă democratizarea Turciei nu uh, merge lent uh, după un model tipic, atunci s-ar putea să aibă efecte uh, secundare de neprevăzute. Uh, și cred că ar fi foarte important ca Uniunea Europeană să uh, preia influența asupra democratizării Turciei, uh, influența pe care a pierdut-o în ultimii ani. Și un al doilea aspect uh, e că, având în vedere că Turcia are active pe care le poate folosi, pârghii pe care le poate folosi pentru a influența procesul din Orientul Mijlociu, eu nu cred că ele pot fi folosite la maximum. Și um, cred că în acest sens Uniunea Europeană iarăși are un rol important uh, de jucat în acest sens, respectiv că părți importante din societatea uh, turcă uh, influențează omologii lor din Orientul Mijlociu. Deci cred că este foarte important ca inițiativele europene în această regiune, mai ales în ce privește dezvoltarea societății civile, de exemplu, să includă și actori nestatali din Turcia, pentru că vorbim despre progresele, dacă evaluăm progresele Turciei, ne dăm seama că a fost vorba de un efort efort uh, care a fost uh, provocat și de emanciparea a unor părți importante din societatea civilă care însă a regresat, e adevărat, regresat, e adevărat uh, în ultimii ani. Aș dori să fac câteva observații în legătură cu dimensiunea internă. Sigur că învățămintele trase sunt importante. E foarte greu să vorbești care este modelul. Dacă ne uităm la dezbaterea din Turcia de acum, ne dăm seama că totul se pune sub semnul întrebării. Dacă ar trebui să ave, existe un sistem prezidențial acolo, care ar trebui să fie rolul religiei în societate, uh, reforma sistemului judiciar, Uh, care uh, s-a bazat, uh, de fapt Uniunea Europeană a insuflat această reformă. La nivel guvernamental e adevărat că relațiile cu armata au fost normalizate, dar s-au introdus în urma acțiunii europene și controle democratice. În urmă cu două săptămâni, premierul a menționat reintroducerea pedepsei cu moartea. Mediatorul, a fost numit un mediator, un ombudsman, această funcție fiind foarte controversată avansată și nu a convins societatea turcă că a fost, ar putea fi un mecanism de control democratic, ci că ar putea încă o dată să fie servit puterii. Libertatea de exprimare, libertatea presei, um, sunteți la curent cu uh, cazurile de jurnaliști care se află după gratii, deci în Turcia este foarte greu pentru un lider să meargă um, în fața presei și să vorbească despre situația dizidenților care se află în închisoare. Uh, s-a sugerat uh, că când uh, a fost o poveste, cineva spunea că i-a spus unui, unui lider că Turcia ar putea să se democratizeze, persoana respectivă a izbucnit în râs și a spus că atunci când se va rezolva situația jurnaliștilor în închisoare s-ar putea vorbi de așa ceva. Deci problema este că se pune sub semnul întrebării credibilitatea Turciei față de vecini, de exemplu, de țările vecine. Într-adevăr, au existat progrese importante în ce privește mm, taburile stabilimentul naționalist, republican, uh, de genocidul armean, dacă a fost sau nu genocid și așa mai departe, uh, libertatea de exprimare este restricționată. De exemplu, uh, tribunalele religioase, moralitatea publică sunt tot mai des invocate pentru a intenta proces intelectualilor, de exemplu. Deci, iată, Uh, există foarte multe probleme aici și o parte dintre, din acești pași înapoi se leagă și de faptul că Uniunea Europeană nu mai, eh, nu mai exercită influența pe care o exercita înainte în Turcia. Ceea ce uh, ne, uh, pune să ne face să ne punem întrebarea dacă modelul turc, dacă a existat un model turc de aderare, ar putea să fie îmbrățișat și de alte țări care doresc să adere la Uniunea Europeană. O a doua teză se referă la ă, influența Turciei în Orientul Mijlociu. Așa cum a spus și Senem, când se vorbește despre modelul turc, ă, toată lumea se gândește la modelul AKP care a fost ă, propus. Și e vorba de partidul de guvernământ da, mă întreb, dacă realizările AKP sunt uh, suficient de importante, uh, în orice caz dacă sunt suficiente pentru ca ele să fie văzute ca succesul exclusiv al Turciei. Dacă ne gândim la rolul Partidului de Guvernământ ca model, um, putem vorbi de un fel de uh, impunitate pentru acest, pentru acest guvern de fapt, mulți uh, actori din societatea civilă care au fost foarte activi în anii 80 uh, um, nu mai sunt la fel. De exemplu, SUA a acordat impunitate unor militari uh, turci datorită evoluției pozitive a Turciei. Dar acum, dintr-o dată, având în vedere că Turcia este atât de, de, de, de importantă în Orientul Mijlociu, acum este tratată altfel și e clar că se intră într-o într-o spirală negativă, pentru că cu cât uh, Turcia um, are acțiuni um, nedorite, cu atât ea e mai puțin probabil să fie văzută ca un model. Un alt instrument al guvernului pentru schimbări în Orientul Mijlociu reprezintă faptul că, uh, în ciuda discursului pozitiv, ne dăm seama că rezultatele sunt amestecate. E adevărat că oficialii guvernamentali uh, au același discurs. În 2011, de exemplu, uh, s-a spus că religia și statul laic pot merge mână în mâncă, e adevărat, mână în mână, dar ce s-a întâmplat după aceea? Uh, frățiile musulmane au reacționat negativ, un astfel de răspuns nu a mai fost repetat și uh, Turcia nu a fost asociată la uh, procesul de eh, construire a unui stat constituțional în Egipt. Și când minoritățile sau liberalii uh, au început să întocmească o Constituție, nu a nimeni din partea Turciei nu a participat la acest proces. Deci am putea spune că la un moment dat cei care militează pentru drepturile omului, uh, jurnaliștii, avocații, juriștii, dizidenții, intelectualii, Uh, ar uh, putea avea rezultate și mai bune. Eu am, uh, m-am implicat foarte mult în mișcarea pentru drepturile femeilor din Turcia și știu că aceste organizații sunt foarte active în relațiile cu omologii europeni, dar au trebuit să facă față unui regim autoritar, segmente foarte radicale din societate, ceea ce a dus la uh, schimbări juridice importante uh, și acum urmează, suntem în faza de punere în aplicare. Deci e un exemplu pe care uh, femeile din Tunisia sau din, uh, uh, din Egipt le-ar putea, uh, le-ar putea îmbrățișa pentru a duce o, la, la o schimbare la nivel înalt. Uh, de, femeile din Turcia din 1999 au folosit modelul malaysian pentru a, guvernu, pentru a convinge guvernul că emanciparea femeii nu este contrară cu uh, religia. Deci este e, e un model, o tendință care ar trebui să fie sprijinită în regiune. E adevărat că guvernul turc are relații foarte puternice cu anumiți uh, lideri din Orientul Mijlociu, ceea ce nu înseamnă neapărat că astfel se Uh, aceste influențe duc la uh, o evoluție pozitivă pentru mine. Anumite uh, relații de acest tip sunt un handicap, handicap pentru că guvernul turc și guvernul și, și premierul turc sunt expuși unor critici foarte puternice din partea Occidentului. Dacă ne gândim la relațiile cu frățiile musulmane și cu Azerbaijan, uh, Uh, dacă guvernul turc ar uh, condamna aceste, uh, aceste, aceste țări, atunci nu ar fi neapărat, ar fi prinse la mijloc între Ciocan și Nicovală. Deci cred că nu cred că Turcia ar fi singurul canal prin care pluralismul ar trebui să fie continuat în Orientul Mijlociu. Văd că trece timpul, aș mai dori să fac câteva observații însă. Sondajele care au uh, fost organizate în legătură cu rolul Turciei sunt foarte interesante pentru că oferă un peisaj foarte complex uh, respectiv că rolul Turciei în această regiune uh, e multiplu. O parte din uh, din cei intervievați în lumea arabă au spus că relațiile Turciei uh, cu Uniunea Europeană și cu Occidentul reprezintă un handicap în uh, influența Turciei în țara lor. Pentru alții însă e vorba de un activ, deci de o valoare pozitivă când 40% din populație dă un răspuns și încă 40% răspunsul contrar, înseamnă că influența Turciei este și ea amestecată, este diversă. Și deci uh, partea pozitivă, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie impulsionată pentru a um, crea o cerere mai puternică. De exemplu, dacă în uh, lumea arabă există o uh, cerere axată pe democrație, atunci cred că această diversitate ar trebui să fie, să fie încurajată. Problema însă este că e o situație foarte confuză care domnește uh, uh, uh, influența Turciei în Orientul Mijlociu, în contextul relațiilor cu Uniunea Europeană, de fapt îi marginalizează pe democrație atât în Turcia cât și în Orientul Mijlociu. Faptul că Uniunea Europeană a blocat aderarea Turciei pentru motive care nu sunt legate de democrație, a făcut ca credibilitatea Uniunii Europene să scadă în anumite părți din lumea arabă și de asemenea neamonedul AKP e văzut ca un fel de alternativă la aderarea Uniunii Europeană, mai ales de către europeni care văd că Turcia ca fiind uh, profund neeuropeană. Și apoi uh, tendințele și rețelele uh, islamice Uh, sunt mult mai active în Orientul Mijlociu, au uh, uh, rețele de solidaritate, au conexiuni cu oamenii cu, cu mm, obișnuiți, au o influență foarte puternică prin intermediul religiei, deci ne dăm seama că segmente, părți alternative din societatea civilă sunt reduse la tăcere atât pe plan intern cât și în regiune. Da, știu că timpul mi-a expirat, aș mai dori să mai fac încă două observații însă. Cred că este foarte important ca Uniunea Europeană să continue să găsească instrumente pentru a sprijini democratizarea Turciei și inițiativele de vecinătate, parteneriatul estic cu societatea civilă uh, sunt văzute ca un fel de uh, alternativă la Uniunea Europeană uh, foarte important și de asemenea discurs, relațiile cu societatea civilă și apoi implicarea societății civile în inițiativa pentru vecinătate, parteneriatul estic, toate aceste inițiative între Est și Sud Uh, ar trebui să fie uh, încurajate pentru că Turcia este total exclusă de la ele. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Güxel, Göxel și acum Domnul Günther Seufert, ultimul uh, expert uh, la dezbaterea de astăzi, uh, este expert la Institutul German pentru um, Afaceri Internaționale, va vorbi despre dimensiunea politică a politicii externe a Turciei, baza societății în Turcia. Știu că nemții sunt foarte disciplinați, deci aveți 10 minute. Da, mulțumesc pentru imaginea bună pe care ne-o creați. Bun, doamnele au menționa deja evoluțiile interne din Turcia și cât sunt ele de importante pentru politica externă a Turciei. Voi încerca și eu să leg relația dintre schimbările din societate și noua politică externă a Turciei. Însă, în plus, aș încerca să o leg și de starea actuală a lucrurilor din, uh, în ce privește Turcia și Orientul Mijlociu. Domnul Brock, care, mă rog, ne-a părăsit între timp, a întrebat dacă Turcia are o politică uh, independentă sau dependentă de Statele Unite. Eu cred că până acum vreun an și jumătate Turcia avea o politică independentă, însă astăzi din nou a devenit dependentă de Statele Unite. Și aș dori să discutăm dacă aceasta este o evoluție care ne convine sau ar trebui să ne îngrijoreze. Deci, până acum un an și jumătate se vorbea mult de această soft power a Turciei, deci putere cu caracter neobligatoriu. Am văzut că a crescut, au crescut relațiile comerciale, culturale, circulația persoanelor, bazându-se pe un interes comun, o istorie comună a celor din Orientul Mijlociu. E foarte important că, dincolo de diviziunile etnice și sectare din Orientul Mijlociu, se creează o uh, Uh, să creează soluții regionale pentru probleme regionale. Am văzut asta în ce privește Iranul, Siria, Libia, Irak, înaintea războiului chiar, toate parte a, eforturi, a eforturilor să se creeze o zonă integrată economic și mai apoi politic în Orientul Mijlociu. Un efort care practic a imitat unele componente ale uh, politicilor europene care au dus la Uniunea Europeană toată lumea vorbește de Schengen. Și, sigur, eliminarea vizelor. Și ministrul comerțului al Turciei a vorbit despre o zonă a prosperității cu Turcia, Siria, Iordania, în Orientul Mijlociu și această nouă politică turcească s-a ciocnit practic cu politica externă a SUA și UE, mai ales în ce privește Iran, Siria, eh, Israel, dar și Rusia. S-a pus întrebarea cine a pierdut Turcia? Da, totuși, cu toate acestea, e adevărat că politica aceasta a contribuit la stabilitate și integrare în Orientul Mijlociu <clears throat> Astăzi însă situația s-a schimbat. Turcia din nou e alături de Occident, iar, și e alături de NATO și nu alături de Teheran. Însă Turcia de astăzi se pare că e relativ izolată. Este izolat, izolată, vulnerabilă, nu mai, nu mai joacă un rol de potențial lider al uh, regiunii Eh, că nu, e văzută ca nemai fiind eh, capabil eh, să elimine diviziunile din Orientul Mijlociu. Turcia nu mai poate continua să joace rolul ca un factor de unitate regiune și de stabilitate. Și observăm o nouă militarizare a discursului extern al Turciei în legătură cu Siria, dar și cu Cipru. Asta nu e în interesul nostru. Există un uh, echilibru destul de ambigu între uh, Turcia, care avea propriile sale politici și interese și era factor de stabilitate, și această nouă Turcie, care are legături strânse cu Statele Unite. Dar în același timp uh, a joacă un rol de frunte în Orientul Mijlociu. Dar cum, cum s-a întâmplat asta? Cum uh, se face că Turcia n-a mai putut să-și continue politicile independente? Deci, pentru că Turcia să fi fost uh, capabilă să um, conducă, să ducă o politică independentă, ar fi trebuit să nu fi avut loc evoluțiile care au avut loc uh, pe plan intern, au avut loc, uh, au avut loc o transformare, o nouă viziune a societății, a națiunii, a economiei și a rolului Turciei în regiune și în lume și în centrul acestor transformări e un fel de democratizare care uh, întâi și întâi uh, uh, s-a produs ca integrare a musulmanilor din societate în politică, economie, educație. Asta s-a întâmplat în măsura în care o nouă politică economică și în care au fost cre- a fost creată și au fost create noi elite. S-a integrat electoratul musulman moderat și atunci a pornit această uh, transformare, dar este similară cu cea din întreaga lume arabă, de fapt. Ă, se încearcă cucerirea de noi piețe, mm, și se, se stopează, se elimină mitul acesta al faptului că musulmanii n-ar avea succes în comerț, în afaceri. O nouă elită, cum spuneam, a apărut în, uh, s-a integrat în universități, în justiție și a apărut o versiune alternativă a statului, a națiunii, a istoriei turcești, ca un corolar. Atributele bazice de uh, ideologie au fost puse sub semnul întrebării practic a început să fie negată um, diversitatea etnică. S-a văzut Imperiul Otoman ca un imperiu sortit irii, inevitabil. Înțelegerea Turciei ca o țară care va rămâne întotdeauna la marginile Europei, cu nicio alternativă de a intra în Uniunea Europeană, s-a impus încet, încet Turcia a reușit să iasă din paradigma unui stat, uh, mă rog, laic și militar. Știm că armata avea o serie întreagă de privilegii în, uh, în, în politica și economia Turciei. Totuși, această ecuație a democratizării cu mai multe drepturi acordate musulmanilor conservatori Uh, ne arată care sunt limitele democratizării Turciei și a capacității uh, sale de a acționa ca o forță de unitate în regiune. Cred că nu mai am însă destul timp la dispoziție. Vreau doar să mai spun că de- deja, de fapt, s-a spus că Turcia nu aplică aceste condiționalități și există Uh, o, o, un dezechilibru cultural în uh, politica externă a turcilor. Ei susțin statele musulmane care apar în Balcani. Vedem ce face Turcia în Orientul Mijlociu. Mm, Or Erdogan își prezintă propriul guvern ca fiind o salvare pentru, pentru musulmani, a surprins din întreaga regiune. Dar Uh, iată, știm ce se întâmplă și cu suniții, și iții, și care este atitudinea Turciei și în Irak. Turcia a exploatat această identitate generală musulmană, dincolo de diviziunile dintre șiiți și suniți, de exemplu. se vorbește despre, în, în Turcia și în guvernul turcesc se vorbește despre un singur popor musulman subjugat de colonialiștii din Europa. La începutul primăverii arabe, guvernul turcesc a soțit și a, a văzut evoluția de aceste țări bazându-se pe propria sa experiență. Asta a văzut. Și nu neapărat uh, uh, a ținut cont de ceea ce cerea cu adevărat poporul Tunisiei, de exemplu. Și la fel ca Occidentul nu s-a sichisit de, protecte, de, pro, de protestele din Bahrain sau Arabia Saudită. Și când situația a scăpat de sub control în Siria și Irakul și Iranul au condamnat regimul din Damasc, Turcia s-a alăturat Qatarului și Arabiei Saudite. Și s-au deteriorat relațiile și cu Iranul și cu Irakul, practic. Și Sigur că asta are legătură și cu ce se întâmplă în Siria. Însă Turcia s-a alăturat unei, unei poziții sectare, sunite, și asta foarte ușor, și asta e depus pe seama acțiunilor guvernului, a partidului AKP. Now, I think uh, that today... Eu am impresia că astăzi Turcia e acuzată în legătură cu ce face în uh, relația cu Siria. Guvernul e criticat ca uh, susținut doar pe suniți și frăția musulmană și uh, nu a stabilit legături cu alte părți ale, ale um, societății din Siria. guvernul turcesc deci poate fi considerat responsabil cel puțin parțial cu situația aceasta a diviziunii opoziției din Siria. Ei consideră, turcii consideră că suniții au mai multă legitimitate morală decât ceilalți astfel încât Turcia s-a împotmolit la jumătatea, la jumătatea drumului în, în procesul său de modernizare și democratizare. Atunci când Turcia va reuși cu adevărat uh, să aibă o viziune modernă a cetățeniei, doar atunci va putea să uh, tragă profit de pe urma modernizării și în politica externă. Uh, dank u zeer. Eh, thank you. Thank you. All speakers. And now I would like to give the floor. Mulțumesc tuturor. Acum aș dori um, să dau cuvântul deputaților. Um, sper să avem timp suficient. Trebuie să încheiem la ora 11. Așadar, în primul rând, îi dau cuvântul domnului Danjean. Merci, merci beaucoup à, à tous les Mulțumesc tuturor experților pentru aceste prezentări excelente, foarte pertinente. Aș avea o întrebare și un comentariu. Comentariu se referă la ce spunea doamna Göxel. Într-adevăr, cred că este foarte importantă influența politicii externe a Turciei în uh, vecinătatea sa și care se manifestă mai puțin și rezultatele sunt mai puțin uh, vizibile uh, în urma diplomației, activismului politic sau uh, revendicării unei afinități culturale decât prin fenomenele de societate economice, de exemplu precum cele din Balcani, în care activismul din 90, după dezmembrarea, exploziunea sau imploziunea Iugoslaviei, a dus la o situație în care uh, Uh, care, rezultate care sunt uh, mai importante decât uh, economia Turciei. Deci influența politică a Balcanilor este mai mare decât cea economică. În anii 90 am asistat la o revendicare a Turciei față de Asia Centrală Sovietică pe baza afinităților culturale care a eșuat, a dat kicks, să spunem așa, uh, dar care s-a uh, reorientat spre o pârghie economică sau uh, socială. Eu aș dori să insistăm asupra faptului că domnul Davutoglodu, Davutoglodu Ministrul de afaceri externe, a fost uh, pentru noi un adevărat uh, um, omolog, uh, a fost un mediator pentru noi în relațiile cu Turcia și această politică, dacă o analizăm obiectiv, e un eșec, pur și simplu, pentru că conflictele nu s-au potolit în jurul Turciei, situația s-a aprins în, situații, în zone în care nu există un conflict propriu-zis, cum OCP-ul, AKP-ul Uh, digeră acest uh, eșec uh, într-o, într-un nou elan și problema mea, care a apărut și în intervenția dumneavoastră, este că din această ipostază de mediator în acest mediu complex, politica externă turcă ar putea să devină foarte părtinitoare și când spun portinitoare, uh, nu cred că e la modul cel mai obiectiv față de Uniunea Europeană în conflictul uh, israelo-arab sau, și am văzut recent acest lucru în relațiile cu Iranul uh, privind dosarul nuclear sau în uh, situația din Africa, precum în Somalia, în care legăturile cu facțiunile islamice sunt cel puțin ambigue. Deci aș dori să știu care este poziția dumneavoastră pe această temă. Mulțumesc, domnule Donjon. Uh, el este uh, președintele Comisiei de Apărare. Aș dori să dau cuvântul doamnei Ana Gomes, coordonator din partea socialiștilor. Mulțumesc. Prezentările dumneavoastră au fost într-adevăr fascinante și concluziile uh, au fost foarte concrete. Aș dori să vă întreb ce percepeți ca fiind un factor principal în acest blocaj al relațiilor între Turcia și Uniunea Europeană. Este mai degrabă criza din Europa, forțele care se exprimă în mod vocal uh, și critică Turcia, uh, problema cipriotă, are oare mai de mult de a face cu abordarea Turciei sau cu poziția Turciei față de restul lumii. De asemenea, aș vrea să vă întreb și mi s-a părut fascinant ceea ce ați spus despre limitele modelului uh, turc în uh, primăvara arabă. Și anume, faptul că sunt mai mulți jurnaliști în închisoare în Turcia decât în orice altă țară, ceea ce a, duce la lipsa credibilității. Dar cum vedeți acum a, uh, poziția Turciei față de ce se întâmplă în Egipt? Cum, cum, care va fi poziția uh, față de Cairo? Și, nu în ultimul rând, referitor la Iran. Au existat uh, încercări a Turciei împreună cu Brazilia de a acționa în ceea ce privește Iranul. Care sunt implicațiile crizei uh, din Siria, în Turcia? și problema șiită și sunită în atitudinea Turciei față de Iran. Mulțumesc, Ana. Andrew Duff acum. Mulțumesc foarte mult. Este o bucurie când avem alături de noi persoane din mediul academic. Pentru că aceștia sunt experți și pot să ne dea informații utile. Am un comentariu și o întrebare. Întrebarea întâi. Oare prim-ministrul Erdogan ar trebui să se transforme, să spunem, în președintele Erdogan? Care ar fi consecințele posibile pentru uh, politica externă a Turciei? Comentariul este mai degrabă o speculație, pentru că se referă la uh, rezultatul alegerilor din Cipru, din primăvară. Dacă noul președinte da, va fi Anastasiadis, și va solicita numele Ciprului să adere la PFP, la parteneriatul NATO pentru pace, ce se va întâmpla? Și întreb acest lucru pentru că anul viitor avem Consiliul European care va vota asupra politicii de securitate și apărare. Și domnul Erdogan uh, își dorește să fie invitat să revină la fotografiile de familie de la acest uh, consiliu. Și este o întrebare pentru Parlament mai ales. Credem noi că ar trebui să punem presiune asupra Consiliului European de a se folosi de această oportunitate pentru a crea o punte. sau pentru a reconstrui o punte cu Ankara, o punte care la ora actuală are nevoie de mari reparații. Mulțumim, Andrew. Domnul Kronberg, doamna Kronberg. Mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante. Domnul Soifer s-a referit la militarizarea politicii externe față de Siria și Cipru, dar și uh, apărarea, față, uh, scutul antirachetă față de Iran. De asemenea și, uh, și cooperarea cu Brazilia în, domeniul, pentru, în ceea ce privește Iranul. Întrebarea mea este cum vede Turcia că ar putea evolua um, aspectele ce țin de securitate în regiune. Și pe ce se bazează politica de securitate a Turciei? Și o întrebare specială referitoare la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a impus sancțiuni Iranului uh, din cauza problemei nucleare. Sunt sigur că aceste sanc- sigură că aceste sancțiuni afectează și economia Turciei care este așa, cum vedeți așadar uh, sancțiunile Uniunii Europene în contextul relațiilor evoluânde între Turcia și Uniunea Europeană? Doamna Kronberg este uh, președinta delegației cu Iranul, spune doamna președinte. Domnul Tanăk, mulțumesc, doamnă președinte, încă o dată aș vrea să subliniez ceea ce a spus și Andrew Duff, a fost o analiză foarte interesantă asupra Turciei și a unui proces inevitabil în care un guvern uh, moderat uh, islamic um, încearcă să uh, se impune. Deci este o și este un guvern sunit Iar aceste aspecte au fost foarte bine prezentate în prezentări. Câteva întrebări. În ceea ce privește drepturile omului, ieri am fost președintele unei conferințe despre tortură și mi s-a spus că în Regatul Unit au exist, um, um, mai vin refugiați curs care au fost torturați în Turcia. Știți de ce acest lucru se întâmplă în continuare într-un stat care face parte din Consiliul uh, Europei? Uh, de asemenea, nu s-a vorbit despre Asia Centrală. Când mă întâlnesc cu lideri din mm, um, uh, statele central, uh, din Asia Centrală, um, statele în care se vorbește limba turcă, um, se pune foarte des această, această întrebare. OIC votează în bloc, care sunt uh, relațiile cu uh, acest organism. Încă două întrebări tehnice. Uh, când Turcia își va deschide granița cu Armenia? S-a vorbit despre solidaritatea cu Azerbaijanul, um, care este atât de ridicată încât nu se, va, nu se critică niciodată guvernul azer. este cel puțin ceea ce s-ar putea face deschiderea granițelor. Apoi, în ceea ce privește Ciprul, când va lua um, Turcia în considerare o soluție pentru uh, Famagusta. Este o rușine că acest oraș este lăsat să putrezească și uh, clădirile se prăbușesc. Ce s-ar putea face în acest uh, sens? Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, nu mai dorește nimeni să pună întrebări. Eu sunt uh, și raportoare, am și eu câteva întrebări. Ce dorim ca Turcia să facă în politica sa externă? Dorim să fie o punte, noi, noi în Europa dorim ca ei să fie o punte pentru punte Um, pentru noi înspre Orientul Mijlociu? Ați spus că Turcia la început era văzută ca un model în Orientul Mijlociu, dar că acest lucru nu a putut continua Și acesta este probabil motivul uh, pentru care uitându-ne spre Egipt, uh, frăția musulmană este mai conservatoare. Uh, nu este... AKP nu mai este secular și trebuie să fie secular. Una dintre dificultățile Turciei nu este faptul că nu are o opoziție reală? Dacă vrem să rezolvăm problema curdă, trebuie să discutăm cu toate partidele și acestea nu doresc să coopereze nici în uh, domeniul juridic, iar rolul Uniunii Europene Um, ieri l-am întâlnit pe ministrul justiției și a fost foarte interesant să vedem că și atunci când capitolele nu sunt deschise, capitolele de aderare, de negociere, se stabilesc anumite repere informale pentru reforme în sistemul juridic. cum putem face mai mult în aceste capitole, dar și în altele, având o agendă pozitivă? Acestea au fost întrebările mele. Aș vrea acum să dau cuvântul tuturor experților pentru aproximativ 5 minute, vă rog. Și încep Încep cu doamna Göxel. Choose um, from the questions the ones that... Aș dori să încerc să răspund la întrebările care mi se pare că sunt de competența mea și după aceea sunt sigură că colegii vor uh, prelua ștacheta. <clears throat> Uh, pentru a răspunde la întrebarea cu Egiptul, nu pot să vă dau un răspuns, nu sunt în stare, dar o să vă dau un răspuns legat de Tunisia. În Tunisia, societatea civilă, opoziția activă uh, la guvernul Enada, s-a a spus că sunt foarte deziluzionați și au pierdut speranțele faptul că uh, uh, evoluțiile democratice din țară se uh, bazează doar pe uh, frățiile musulmane, pe NADA. Deci toți banii, investițiile, vizitele, toate vizează doar partidul care deja este la putere și Uh, se bazează foarte puțin uh, pe uh, condiții egale pentru toate forțele politice din țară. Bineînțeles, în ceea ce privește partidul AKP, am aceeași impresie. Cred că ar trebui să se echilibreze situația. Deci, cred că ar trebui să se organizeze ceva pentru ca Turcia să facă, parte, să facă și ceva cu omologii din din Tunisia pentru a ne asigura că uh, Turcia își exercită influența cu adevărat. Apoi, în legătură cu soft power, sunt de acord cu uh, observația că e vorba de inițiative nestatale uh, Uh, care au inspirat regiunea din Turcia, tot ce ține de uh, telenovele, de comunitatea economică, de, deci de afaceri private, o societate în care um, um, uh, religia poate coabita cu laicitatea. Sunt tendințe fascinante și uh, aș putea să fac și legătura cu ultima întrebare ce poate face Turcia, respectiv cred că ar trebui ca Turcia să își facă bine ei însăși. Deci, în ce privește relațiile cu omologii din Orientul uh, Mijlociu, toate aceste relații ar putea avea un uh, efect pozitiv dacă Turcia s-ar descurca mai bine pe planul democrației și al diversității. Și subliniez uh, de două ori cuvântul diversitate. Întrebarea dacă Turcia sau AKP-ul și sau Egiptul și alte forțe din uh, Orientul Mijlociu sunt prea orientați uh, spre uh, islamism, da, într-adevăr. De aceea Turcia nu este văzută ca un model și acest lucru reiese și din sondajele de opinie în care se uh, arată că Turcia nu e suficient de religioasă, nu urmărește preceptele religioase suficient pentru a fi văzută ca un uh, model. Uh, dar există și răspunsuri contradictorii în care se spune că Turcia este mult prea mult îndreptată spre religie. că guvernul turc e orientat uh, mult prea mult spre fragmente, segmente religioase din societatea turcă. Și aș dori să emit o rezervă nu am spus că eu cred că Turcia nu poate să fie un model. Eu cred că e un model prin diversitatea sa și valoarea adăugată pe care o poate aduce. Uh, e adevărat că dacă Turcia începe să-și piardă din diversitate, atunci uh, impactul va fi sau consecințele vor fi negative în ce privește capacitatea sa de a fi un uh, model în Orientul Mijlociu și în țări în care s-ar putea ca pluralismul să nu reziste. Două întrebări care sunt tot de competența mea, să spunem, uh, Armenia. E un uh, domeniu diferit, un subiect diferit. Chestiunea granițelor e un calcul al intereselor strategice ale Turciei. Nu cred că e vorba de un, uh, o încercare de a nu uh, supăra sau de a nu deranja guvernul azer, uh, armen. Uh, ideea este că uh, uh, turcii vor să pozeze în victimă. În Turcia uh, se crede că dacă se deschide granița cu Armenia, e clar că uh, Armenia nu va vrea să se um, așeze la masa negocierilor cu Azerbaijanul pentru a soluționa problema Nagorno-Karabakh. Deci e o problemă mai complexă și nu intervine doar solidaritatea cu Azerbaijanul. Dacă s-ar deschide granița cu uh, Armenia, beneficiile ar fi mult mai mici față de consecințele negative pe care, care ar apărea atât în ce privește furnizarea cu energie și investiții masive atât dinspre Turcia spre Azerbaijan cât și viceversa. Niciun guvern turc n-ar fi în stare astăzi să facă acest uh, lucru, mai ales când se confruntă cu astfel de, de provocări. E o chestiune și legată de naționalism și deci nu cred că e un moment bun uh, ca uh, sau guvernul turc nu va risca să piardă capital politic. Dacă e gata să facă acest pas, probabil că o va face mai mult în ce privește problema curdă. Deci, situația, încă o dată, în Caucaz este foarte, foarte complicată, foarte complexă și probabil că nu ar fi bine să o reducem doar la chestiunea uh, leadership-ului sau conducerii politice. Da, știu că trebuie să mă opresc, deci am încheiat atunci. Mulțumesc. Acum, domnul Zoifert. Mulțumesc. Aș dori să, mă, uh, să răspund în primul rând la întrebarea domnului Donjon. Aveți dreptate. Economia este foarte importantă și uh, Uh, am tot uh, vorbit despre majorarea uh, relațiilor comerciale, creșterea relațiilor comerciale și în relațiile interpersonale și trebuie să, ne, să nu uităm că Turcia este singura țară din, zo, din zona respectivă care are un interes economic în dezvoltarea Uh, vecinătății, deci pe plan economic, ar avea de uh, foloase, de tras de pe urma faptului că vecinii s-ar dezvolta, pentru că e o țară care exportă. Majoritatea vecinilor săi sunt uh, exportatori de energie spre Europa și pe aceste țări nu le sperie dezvoltarea regiunii respective și de aceea Turcia este un adevărat activ pentru dezvoltarea acestei regiuni și pentru crearea coordonării economice, sociale și politice în această regiune. Și deci cred că trebuie să ne bazăm pe Turcia Turcia atunci când noi, ca europeni, trebuie să avem ceva de spus în această regiune. În al doilea rând, aș dori să mă refer la ce spunea uh, domnul Daf, doamna Omerleiten. La... Amândoi au vorbit despre faptul că lipsește lipsește o, uh, o mișcare a opoziției adevărată. Ambele aspecte sunt legate între ele în sensul că opoziția nu îl poate uh, împiedica pe Erdogan să devină președinte și opoziția deocamdată nu face nimic pentru a dezvolta democrația. Și de aceea constatăm că opoziția la Erdogan uh, apare în uh, rândurile propriului său partid. Săptămâna trecută, 16 uh, membri ai Parlamentului din grupul politic al partidului AKP s-au opus Uh, faptului ca uh, parlamentarii uh, procurzi să fie, să fie depostatați de imunitatea parlamentară. Deci această, acest partid conservator este partidul care are care blochează cel mai mult societatea și de aceea trebuie să îi Uh, încurajăm sau să avem încredere în uh, diferențierea politică în acest uh, spectru foarte conservator. Și cred că ar trebui să sprijinim astfel de diferențieri nuanțate. Știu că e ușor de spus, dar greu de făcut. Trebuie să Uh, să punem capăt opoziției uh, prin discurs a aderării Turciei la Uniunea Europeană datorită motivelor religioase și culturale. Pentru că astfel se creează o identitate culturală, se repetă crearea acestei identități culturale care are efecte negative pe plan intern și pe plan extern, al politicii externe. O altă, o altă întrebare din partea doamnei Gomes și încă o dată poate că o să spun ceva provocator. A întrebat care sunt uh, Uh, principalele piedici în procesul de aderare, dacă este vorba de guvern, de um, problema minorităților și așa mai departe. Poate vi se pare ciudat, dar vorbim atât de mult despre aderarea Turciei la Uniunea Europeană, fără, uh, adică știind că această aderare nu va avea loc în următorii zece ani, să zicem. Cred că această problemă ar trebui să fie lăsată deschisă și cred că ar trebui ca uh, o parte din această teamă și această uh, uh, uh, iritare legată de aderarea Turciei la Uniunea Europeană ar trebui să fie lăsată uh, deoparte. Dacă vrem relații cu, bune cu Turcia, atât de necesare din motive de securitate, de vecinătate și așa mai departe, și din, uh, și din perspectiva integrării minorității de ordine, ordine turce din uh, țările noastre, ar trebui să avem relații bune cu Turcia și ar trebui să ținem cont și de faptul că Turcia astăzi uh, nu dorește să devină un membru al Uniunii Europene cu orice cost. Și deci această chestiune ar trebui să fie tratată la modul mult mai relaxat. Ar trebui să deschidem procesul de negociere știind că atunci când Turcia va ajunge la uh, momentul de a putea deveni membru, s-ar putea să spună nu. Dar cel mai important pentru noi este să avem relații bune uh, de cooperare cu Turcia și să eliminăm această panică, această temere legată de aderare. Și o ultimă întrebare legată de Cipru. Nu cred că vom uh, asista la un compromis între Turcia și Cipru. Nu am niciun răspuns la această întrebare și uh, uh, s-ar putea, mă gândesc, la uh, sfârșit, până la sfârșit Turcia să refuze să adere la Uniunea Europeană pentru că uh, relațiile cu, cu Ciprul în uh, procesul de negociere Uh, sunt uh, logice doar dacă Turcia dorește să se uh, construiască ca o putere regională. Și, în fine, în, în trecut, doar militarii vorbeau despre importanța strategică a Ciprului această importanță strategică nu a fost uh, uh, suficient uh, scoasă în evidență. Dar acum, cu noua configurație, uh, cu Israelul, cu Orientul Mijlociu și cu noile zăcăminte de, de, de gaz din uh, Israel, Ciprul a devenit încă o dată un activ foarte important, deci nu cred că Turcia va uh, deroga la poziția sa cu privire la Cipru. Sper că nu aveți dreptate în ce privește ultima întrebare. Doamna uh, Duzgut. Uh, Mulțumesc, voi începe cu întrebarea doamnei Gomes. De ce s-a împotmolit uh, situația? Cauzele provin atât din UE cât și din Turcia. Avem problema Ciprului, desigur, pentru început. Asta blochează negocierile de aderare. În plus, avem semnale mixte E foarte neclar ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Nu se, nu se transmite clar uh, Turciei dacă va fi membru sau nu, sau partener privilegiat sau ce-o fi. Din uh, Germania sunt probleme în Franța, avem efectul Sarkozy care s-a opus aderării Turciei. Toate acestea sunt cauze și până la urmă în Turcia uh, oamenii cred că nu au o perspectivă reală de aderare și sigur că asta e o cauză majoră a, a blocajului. În plus, uh, orientările de politică externă, uh, alegeri ad hoc, nu foarte sistematice, toate acestea duc la evoluții atât ale societății cât și a politicii turcești. Eu personal cred că dacă mai continuă mult timp această situație, atunci unele din aceste tendințe pot deveni aproape permanente. Că asta este practic o percepție generală a rândurile tinerilor din Turcia. Bun, situația foarte complicată e de calculat și influența naționalismului. S-a mai referit cineva la Iran. Cred că ceea ce s-a întâmplat când Statele Unite erau prezente în Irak e că Turcia avea o politică externă în umbra Statelor Unite și cred că <clears throat> cumva se autoiluziona că ar fi avut o umbră mai mare ca cea a Statelor Unite. Ca să folosesc o metaforă pe care o folosesc și la cursurile mele. Când încercăm câteodată să analizăm alegerile de politică externă a Turciei în uh, Orientul Mijlociu, uh, Cred că ar fi mai bine să vedem asta ca parte a unui joc de putere, nu atât ca a influența islamului. O competiție cu islamul, cu Iranul, mă scuzați. Uh, domnul Daf a întrebat ce se întâmplă dacă Erdogan devine președinte. Aici, sigur, sunt speculații, dar spune că da, se pare că va deveni președinte. Sigur că nu poate schimba AKP-ul Constituția de unul singur și alte partide se opun. Mă rog, în general. Acum depinde și de ce concesii se vor face. Nu știm încă. Deci aici nu fac decât să emit niște speculații, dar există o posibilitate. Uh, Eu ca om de știință trebuie să o iau în considerare la asta, la asta s-a referit și domnul Zaifer. Deci poate exista o concurență uh, la cursa pentru președinție. Sigur, dacă se organizează referendumul și așa mai departe, dar poate, pot apărea contracandidați din partidul AKP. Chiar Abdullah Gül, cred că este singurul uh, concurent serios. Acum, dar nu știu ce se va întâmpla în realitate, desigur tot așa semnalele uh, sunt destul de neclare. Da, există posibilitatea asta. Bun, dacă nu se întâmplă nimic și Erdogan devine președinte, aici aș dori să fiu optimist și să spun că ar putea să fie mai puțin naționalist, că n-ar mai avea nevoie să mizeze pe naționalism. Și aici alegerile din Cipru, dacă au rezultatul pe care îl sperăm noi, ar putea să constituie o ocazie Mm, pentru deblocarea lucrurilor este, este o speranță. Acum să vedem ce se va întâmpla și pe, uh, în relațiile cu curzii. Și, în final, uh, comentariul domnului Tanner în legătură cu tortura. Am avut uh, un raport la Consiliul Europei uh, în care s-a spus că cazurile de tortură sunt în descreștere în Turcia. Nu mai e un fenomen sistematic în anii 90, dar mai auzim de asemenea cazuri care nu sunt uh, pedepsite. Uh, e vorba de sectoare din uh, justiție, din poliție. În legătură cu Armenia și Azerbaijanul, a fost semnat un acord energetic cu Azerbaijanul, dar poate mm, e o problemă de partea armeană. Dumneavoastră ați întrebat ce dorește Uniunea Europeană. Păi nu pot eu să spun asta, dar eu pot să spun că observ o tendință de a pune pe o parte perspectiva de aderare a Turciei și pe de altă parte complet separată colaborarea politică cu Turcia și cred că e problematic. Acum sigur că și reforma justiției în Turcia este o ma- problemă majoră. Eh, practic e vorba de independență, eh, imparțialitate și reducerea birocrației. Acum guvernul se ocupă doar de eh, problema birocrației și problema independenței și imparțialității nu prea este abordată și atunci reforma în justiție este dezamăgitoare. Apoi, opoziția este foarte slabă, da, e adevărat. Partidele de opoziție nu trec printr-o perioadă foarte ușoară încearcă să se să, să, să întreprindă un proces de reforme, dar iată, asta duce la faptul că la ora actuală în, în peisajul politic turcesc, practic AKP-ul nu are concurent. Mulțumesc. Bun, și acum domnul ambasador trebuie să ia și el cuvântul. Aș propune dacă puteți să faceți un rezumat. Thank you very much. As da, mulțumesc. Sigur, nu sunt expert și ambasador, dar își spune și eu câteva cuvinte în legătură cu unele din problemele menționate aici. Sigur, în legătură cu acest impas la care s-a ajuns, aș spune că o parte a răspunderii o au statele membre și, dar și Turcia în legătură cu negocierea unor anumite capitole, după cum știți. Multe capitole sunt blocate de Consiliu sau de statele membre și cele trei uh, capitole care pot fi deschise, de fapt, acum sunt înghețate mai degrabă de Turcia. Noi putem doar să sperăm că, în curând, datorită unor evoluții și unor inițiative din partea Franței sau Ciprului, uh, a putea din nou reîncepe negocierile capitolelor acestora. Se pot ridica și semne de întrebare pe partea turcească când vedem criza monedei euro, recesiunea din Europa, păi turcii pot să-și pună întrebări, deși din, din mediul de afaceri e clar că uh, Um, nu se pune sub semnul întrebării importanța Uniunii Europene, vorbim de 40% din schimburile comerciale, 80% din investițiile directe uh, europene în Turcia. Chestiunea islamofobiei nu trebuie subestimată, aș mai spune. Mm. Sigur că Există, nu trebuie să ne mințim, există problema islamofobiei în Europa și faptul că Turcia e o țară islamică nu ajută lucrurile. Mai este și problema a unei alinieri 100% la chiul comunitar care înainte de aderare. Și asta e o problemă pentru Turcia, să spunem asta foarte clar. Și în ce privește modelul turcesc. Cred că un lucru care e foarte important în unele țări, în democrații emergente din lumea arabă, e faptul că puterea civilă din Turcia a reușit să se impună asupra armatei. Este un element cheie pentru Tunisia, pentru Egipt. Motivul pentru care uh, Turcia poate fi văzut ca, văzută ca un model, din păcate, uh, e diferită pentru doi actori principali din lumea arabă. Când uh, întreb oamenii pe stradă cei atrăgători la Turcia. E vorba de democrație, oamenii vor democrație. Pe de altă parte, a, în lumea politică, nu știu dacă modelul e același, dacă ne referim la frăția musulmană. Ce s-a întâmplat în Gaza arăta clar că dincolo de relațiile bilaterale, Turcia a devenit uh, cel de-al doilea partener comercial al Egiptului după UE, înaintea Chinei. E o evoluție foarte interesantă. Totuși, criza din Gaza ne-a arătat că Egiptul rămâne mare în putere din regiune și asta dă de gândit Turciei. În legătură cu tortura, nu prea multe de adăugat. Noi sigur că monitorizăm situația, știm ce spun rapoartele, lucrăm cu ministerele implicate și în legătură cu condițiile de Uh, condițiile din închisori, uh, impunitatea făptașilor și așa mai departe. Problema cu opoziția și slăbiciunea acestea, uh, ce s-a întâmplat în perioada crizei foame, într-adevăr a arătat niște slăbiciuni din partea partidului BDP de opoziție și asta e o problemă într-o democrație în care membrii aleși ai unui parlament care se presupune că reprezintă o, o minoritate importantă în carte, mă scuzați, în țară, um, a arătat că ei n-au reușit să rezolve criza, deci ar putea fi o problemă și pentru viitor. <clears throat> Dacă guvernul, care subliniez că a luat niște măsuri foarte curajoase și importante în Turcia, mm, iată, clase în limba curdă, uh, cursuri în limba curdă și așa mai departe, astea sunt uh, inițiative curajoase ale guvernului. Noi sperăm că prim-ministrul va putea negocia, dacă va dori, desigur, Și încă, o, o, încă ceva în legătură cu procesul de aderare, există o dinamică. Uh, Comisia spune că, și Consiliul de altfel spune că dorește să continue cu lucrarea. Acum, întorcându-mă la Partidul BDP și criza foamei, Comisia și-a suspendat lucrările și a spus că va aștepta ca membrii din BDP să revină. Dar nu știu, chiar dacă domnul Erdogan ar dori, ar putea opri uh, procesul. Acum, sigur, încă nu s-au obținut rezultate pozitive, dar există o dinamică, o evoluție foarte interesantă. Și atunci vom vedea ce se va întâmpla dacă, dacă domnul Erdogan va rămâne prim-ministru sau va deveni un președinte după modelul american. Mă rog, important este ca noi să continuăm să convorbirile cu domnia sa, să continuăm colaborarea cu domnia sa, să avem o foaie de parcurs, să redeschidem capitole de negociere și uh, să-l invităm pe prim-ministru Erdogan la Bruxelles. Asta ar fi foarte important, că trebuie să continuăm procesul. Mulțumesc! Da, doamna te mulțumim. Bun, concluziile se vor vedea, în, se vor putea citi în următorul raport. Acestea fiind spuse, mulțumesc tuturor uh, invitaților și tuturor celor care au participat la discuție. Mulțumim pentru informațiile oferite. Însă aș, eu aș dori să văd un lucru, și anume Eh, cum a, pe drept cuvânt a spus domnul ambasador, ne trebuie să rămânem activi eh, în relațiile cu turcii, în cu politicienii turci, dar eh, și statele noastre membre trebuie să fie active în această relație, că dacă dorim ca Turcia să joace și ea un rol, atunci Turcia trebuie să fie un model în regiune. Însă asta trebuie să se întâmple prin uh, uh, faptul că Turcia îndeplinește toate criteriile politice. E important că țara este o democrație, că există stat de drept, uh, că există un echilibru al puterilor în stat, dar asta înseamnă și o nouă răspundere pentru opoziție Cred că tot ce e făcut acum pentru, pentru rezolvarea problemei curde este făcut de partidul de putere și nu de cel, celelalte partide. De, este făcut totul doar de AKP. Apoi, sigur, e nevoie să se întreprindă reforma justiției, justiția să fie independentă, imparțială, dar au nevoie de niște, niște criterii foarte clare. Uh, Eh, capitolele de negociere trebuie redeschise și nu eh, blocate de unele state membre. Da, și dacă asta ar putea fi o parte a concluziei, a încheierii, atunci aș mulțumi tuturor. Eh, trebuie și eu să plec, am un raport de prezentat într-o altă comisie, deci vă mulțumesc din nou.